Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen. Dragi colegi, dragi colegi, doamnelor și domnilor. No, no, no, for you, for you, please, for you, for you. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, Vă salut călduros și vă urez bun venit la reuniunea comună a Comisiei pentru Bugete și a Comisiei pentru Control Bugetar. Bună dimineața tuturor și bine ați venit, doamnă comisar Gheorgheva. Aș dori să-l salut uh, și pe colegul Artui și pe toți colegii și colegele de la Comisia pentru Bugete. Pentru Comisia Cont, un buget bazat pe performanțe e un subiect foarte important. În articolul 318 al tratatului se află din 2009 o nouă prevedere pe care nu am îndeplinit-o încă. Acest articol cere să se dea socoteală despre ce se face cu banii europeni și în ce mod se, stabil, se obține plus valoarea europeană. Aceasta trebuie obținută respectându-se subsidiaritatea și să se justifice de ce este mai uh, logic să se facă o acțiune la nivel european și nu la nivel național. Așa cum arată și situația actuală, este foarte important acest lucru și nu se face întotdeauna, iar Comisia pentru Control Bugetar are uh, încredere că această procedură ar, avea, uh, ar reprezenta o mare șansă pentru Uniunea Europeană și pentru Parlament și Consiliul și statele membre de a obține rezultate comune. Mai ales în această perioadă este o șansă importantă, trebuie să profităm de ea și uh, să lăsăm statele membre să facă ceea ce vor, așa cum consideră corect. Regulamentul uh, privind bugetul este foarte clar și sunt repartizate foarte clar uh, toate sarcinile. Uh, trebuie ca cele egoiste din perspectivă europeană să fie îndeplinite în mod adecvat. Suntem convinși că o colaborare strânsă între comisiile noastre este necesară în acest context și că astfel se va consolida influența Parlamentului nostru. Am uh, văzut raportul de activitate anual al directorului general care ne-a arătat mai bine ce se face cu banii. Am aici uh, raportul unui uh, director regional de la unul din fondurile structurale, are și anexe foarte importante și interesante, deci să nu se spună că nu se dă socoteală, iată că se face acest lucru, se asumă responsabilitatea. Eh, iar rapoartele anuale ale directorilor generale arată mai bine ce se face în fiecare an cu banii Uniunii Europene. Aceste rapoarte eh, ne sunt transmise fără parcimonie și cine a citit raportul știe ce vreau să spun. Avem foarte mulți indicatori de discutat, ei trebuie aplicați, apoi trebuie controlată aplicarea lor. Sunt orientări foarte importante, e foarte importantă voința politică și e important să răspundem la așteptările politice ale cetățenilor din Uniunea Europeană. Și din această perspectivă mă bucur foarte mult de această reuniune și de prezentarea doamnei Gheorgheva. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru că a făcut posibil această reuniune și mulțumesc și uh, uh, colegului meu și și dau cuvântul acum domnului Arciui. Aș dori să o salut pe doamna a Comisiei, responsabilă de chestiunile bugetare și vreau să o salut și pe colega mea, președinta Comisiei de Control Bugetar, și să-mi exprim bucuria legată de această reuniune și de constituirea a ceea ce ar putea să devină un grup de lucru la nivel înalt pe cheltuielile publice, pentru că avem un grup de lucru la nivel înalt pe resursele proprii și uh, trebuie să fim atenți mai mult ca niciodată la eficacitatea cheltuirii banilor publici. Suntem conștienți că o mare parte a bugetului Uniunii Europene, care buget nu e mare, este controlată de statele membre. Și deci uh, va fi cu siguranță necesară o relație și mai strânsă între comisiile noastre, Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Control Bugetar, și comisiile din diferitele parlamente naționale responsabile de diferitele subiecte bugetare. Doamna Gheorgheva, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule președinte. Este un semnal foarte clar, cred eu, faptul că prima noastră reuniune pe subiecte de buget după vacanța de vară se referă la rezultatele pe care dorim să le realizăm cu banii câștigați cu greu de contribuabilii noștri. Am văzut cât de multe crize ne afectează și cât este de important să facem toate eforturile posibile pentru a obține cele mai bune rezultate de la, din fiecare euro cheltuit. Și dacă vă uitați la următoarea pagină, comisia noastră a uh, intrat în funcție conștientă de cât de urgent și de important este să obținem plus valoare din fiecare acțiune și din, acțiune și din primele zile ale comisiei noastre ne-am hotărât ca bugetul orientat pe rezultate să fie o prioritate nu doar pentru echipa mea de la Direcția Generală Bugete din Serviciul Bugete, ci pentru fiecare comisar dintre noi și pentru fiecare serviciu care are legătură cu acest subiect. Și avem enorm de câștigat din discuțiile cu Parlamentul. Mă bucur să-l văd aici și pe domnul Lazaru de la Curtea de Conturi. După cum a spus domnul Artui, trebuie să ne conectăm mai mult și mai bine cu parlamentele naționale ca să uh, înțelegem mai bine cum se așteaptă cetățenii să ne structurăm munca. Astăzi aș dori să mă refer la trei subiecte. În primul rând, de ce ne concentrăm atât de mult pe un buget uh, orientat spre rezultate și ce înseamnă asta? În al doilea rând, ce progrese am făcut până acum și ce provocări principale considerăm că avem? și, în al treilea rând, principalele repere din următoarele luni și ani. De ce va trebui să ținem cont când ne evaluăm progresul? Deci, de ce este atât de important um, ca acest subiect să domine discuțiile de la Comisie, dar și uh, discuțiile cu Parlamentul și cu statele membre? În primul rând, și am să vă exemplific uh, imediat, primul motiv și cel mai important este că uh, nevoile cresc și resursele nu. În comparație cu CFM-ul anterior, resursele disponibile s-au redus. Și sigur că singura soluție de a răspunde la mai multe necesități, la mai multe cereri cu mai puțin bani, este să ameliorăm uh, dramatic eficiența utilizării banilor. Și apropo, iată și graficul. Cred că graficul nu necesită nicio explicație. Aveți acolo trei uh, linii. Angajamentele cu roșu, plafoane la um, creditele de angajament și ce plăți am făcut realmente. Mult timp am uh, fost într-un tărâm al abundenței, unde nu am fi reușit niciodată să cheltuim toți banii aprobați de autoritatea bugetară. Dar acest lucru s-a terminat brusc cu, odată cu începutul noului CFM după cum știți, am trecut printr-o criză gravă a plăților și am lucrat din greu cu Parlamentul și cu Consiliul și vreau să mulțumesc uh, Parlamentului pentru că a creat o cale către un buget echilibrat. Dar în acest uh, mediu este esențial să ne concentrăm asupra rezultatelor. În al doilea rând, de ceva timp ne-am concentrat prea mult pe absorpție și pe conformitate, deci pe cheltuirea banilor în uh, funcție de reguli și nu neapărat în funcție de rezultate. Și tocmai pentru că în acest tărâm al abundenței ne permiteam, nu era inteligent, dar ne permiteam. În al treilea rând, când am negociat noul CFM, dezbaterea privind performanța s-a uh, agravat și am ajuns la câteva acorduri foarte importante în acest sens și trebuie să le punem în aplicare. În al patrulea rând, după cum uh, au spus ambii președinți, avem o problemă de imagine. Cetățenii nu sunt convinși că am făcut tot ce uh, ne stătea în putere pentru a folosi banii pe care avem de la ei în interesul lor. Și trebuie să schimbăm acest lucru vedem de multe ori că oamenii nu înțeleg bine ce anume realizăm noi cu bugetul nostru. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, avem o obligație în această perioadă grea, oamenii au încredere în noi. Pentru unii dintre ei e vorba de un sacrificiu foarte mare. Cei care au un venit mic, care nu au locuri de muncă, banii pe care avem la dispoziție trebuie utilizați în beneficiul lor și este responsabilitatea noastră să o facem. Pot să vă spun, vorbind în numele colegilor, că înțelegem foarte clar cât de important este să ne concentrăm pe o mai bună utilizare a bugetului nostru. Așadar, ce urmărim anume cu acest buget concentrat pe rezultate? Și vă rog să trecem la pagina următoare. Munca noastră se concentrează asupra patru aspecte. În primul rând, Trebuie să fie foarte clară plus valoarea, să vedem în ce domenii cheltuim și de ce e mai bine să folosim bugetul UE decât bugetele naționale în acele cazuri. Ce putem noi să facem ce nu se poate face prin cheltuieli la nivel național? Doamna Gresle a vorbit de cheltuieli egoiste. Trebuie să vedem cum putem avea mai puține cheltuieli egoiste și mai multe cheltuieli pentru beneficiul Uniunii. și acest lucru trebuie să se alinieze cu prioritățile bugetului. Am făcut progrese, dar e ușor să aliniezi bugetul cu priorități noi și e foarte greu să stabilești priorități negative și anume ce nu vom face. Și această conversație ne preocupă foarte mult în munca noastră, în mod sistematic și structural. Apoi, cum cheltuim? Tragem de fiecare euro la maxim. Sunt foarte recunoscătoare Parlamentului pentru munca realizată, de exemplu, pentru a uh, canaliza mai mulți bani europeni și a obține un efect de pârghie. Și asta ne, ara- ne permite Fondul European de Investiții Strategice. Cum să folosim fiecare euro pentru a spori și finanțarea privată. Și mai avem de lucru aici. Cum putem simplifica folosirea bugetului? Cum ne putem asigura că fiecare euro ajunge la scopul căruia a fost destinat, în loc să se piardă prin procese și proceduri uh, care nu i-ar permite să fie cheltuit cel mai bine? În al treilea rând, cum suntem evaluați? Și aici suntem hotărâți să avem o aplicare foarte regula, regu, foarte clară și uh, să verificăm de fiecare dată dacă bugetul se axează pe rezultate și să fim foarte atenți la conformitate. Ce dorim noi este să uh, adăugăm încă un element în măsurările făcute de noi, care să uh, prindă aceste rezultate mai bune, această performanță mai bună. Această muncă este relevantă pentru toate aspectele interacțiunilor noastre cu Parlamentul și cu comisiile implicate în buget. E relevant pentru procedura de buget anual, cu siguranță pentru descărcare, pentru um, revizia la jumătate de mandat și pentru perioada post-CFM. Și aș vrea să mai adaug uh, ceva la ce a spus domnul Actui în legătură cu grupul la nivel înalt pe resurse proprii. Și anume, dacă nu reușim să demonstrăm impactul bugetului european, va fi foarte greu să progresăm în discuția privind resursele proprii. Și totdeauna îl pomenesc pe ministrul Șoible care spunea că dacă vrem să schimbăm partea de venituri a Uniunii Europene, trebuie să demonstrăm clar beneficiile părții de cheltuieli a bugetului. Ce bani sunt cheltuiți, în ce scopuri? și acest lucru ar avea o relevanță majoră în legătură cu resursele proprii. Și al patrulea domeniu în care lucrăm foarte mult este comunicarea. Cum comunicăm? Suntem o organizație interesantă, Uniunea Europeană, Comisia. Suntem foarte transparenți. Tot ce facem se regăsește undeva ca informație. Dar uneori informațiile sunt foarte prost organizate, foarte greu de găsit. Până la urmă, pentru cetățenii noștri e greu să înțeleagă ce facem exact. Am lansat un proces de integrare a bazelor de date multiple, care arată uh, resursele uh, din finanțare UE. Nu e mult, dar sper să ne ajute să demonstrăm clar ce locuri de muncă am creat, ce am făcut ca să ameliorăm mediul de investiții, cum i-am ajutat pe agricultori, cum uh, anume bugetul european ajută bugetele naționale să fie mai transparente, cum combatem frauda și corupția ca să putem lucra într-un mod mai organizat. Și aș dori să trec la următorul punct. Ce am făcut până acum? ce am făcut până acum, pentru că, într-adevăr, am început acest lucru, această abordare, când am început noua comisie. Și am pornit de la o muncă existentă, nu facem decât să o ducem mai departe. Avem un sistem de comunicare a performanțelor din trecut, s-au făcut multe în structurarea noului CFM, aș adăuga că trebuie să îl uh, punem mai bine în evidență, dar acest lucru s-a negociat. Foarte important, noul CFM, noile programe pun accentul pe acest format. După cum bine știți, mai ales domnul Actui la comisia sa știe, am uh, mutat bani la uh, obiectivele creștere, competitivitate, locuri de muncă într-un mediu foarte strict în care 80% din buget este determinat, noi am făcut tot ce am putut ca să alocăm bani priorităților. Și lucrăm mult mai bine în noul CFM pe obiective multiple. Cu un euro uh, lovim, uh, obținem mai multe dintr-o lovitură, practic. Un, obiectiv, un exemplu foarte clar este clima putem investi în eficiența energetică, astfel putem ameliora performanța economică, putem crea locuri de muncă pentru întreprinderi mici care lucrează, de exemplu, în uh, domeniul izolării clădirilor și ne atingem obiectivul climatic de a reduce emisiile de CO2. Și prin această abordare am reușit să uh, ne ocupăm de două crize simultan, criza laptelui și criza refugiaților, am încercat să găsim moduri în care să îi ajutăm pe agricultori, dar și pe cei care au mare nevoie de alimente. Deci am încercat să obținem mai multe rezultate în același timp și aceasta este o cultură pe care dorim să o împământenim. Și foarte mult contează resursele umane. Numai așa putem să obținem rezultate împreună. Eu am fost foarte hotărâtă să obțin un efect de pârghie cu banii europeni. Am menționat FACE, dar și COSME și alte instrumente. Am făcut legătura cu performanța economică, deci pro, programe în care banii europeni să fie folosiți în așa fel încât să susțină obiectivele globale de performanță și competitivitate. E foarte important inovarea și uh, am pus deoparte niște bani la care să aibă acces cei care obțin rezultate deosebit de bune. Dacă obții rezultate destul de bune, ai acces la acei bani, dacă nu, banii sunt uh, realocați. Și foarte sistematic am lucrat la uh, simplificarea sistemului de uh, furnizare. Vreau să subliniez foarte mult reducerea ratei erorii. Este un rezultat foarte important. Când vorbim de concentrarea pe rezultate, uh, să ne străduim să reducem ratele de eroare este foarte important în abordarea axată spre rezultate. Și vreau să vă dau doar câteva exemple ca să fie clar că uh, este un lucru care determină munca noastră. Deci ce identificăm noi ca indicator de performanță, unde vedem evoluții pozitive, o participare sporită a IMM-urilor în cercetare, de exemplu știm că este absolut vital pentru economia noastră și tocmai ca să și oprim uh, exodul creierelor din UE către SUA, ceea ce s-a întâmplat foarte mult în ultimii ani. Și e clar că IMM-urile ne vor ajuta exact aici. În... Apoi, costurile pentru lansarea unei afaceri. Le uh, măsurăm amănunțit și dorim să facilităm situația startup-urilor ca să se poată mișca mai rapid, fără prea multă povară uh, legislativă și costuri uh, crescute. Apoi, uh, noi locuri de muncă pentru cercetători. Avem premiul Nobel 2014 pentru medicină. E clar, între a investi în buget și a, a avea rezultate bune. Apoi Erasmus Plus și locurile de muncă. Am măsurat ce înseamnă să particip în ceea ce privește trecerea de la universul uh, studiilor la piața muncii și e clar beneficiile sunt vizibile. Pe piața internațională și pe, pe plan internațional combaterea Ebola, um, finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice, iată exemple clare cu rezultate de succes și identificabile, însă desigur că nu suntem la finalul drumului nu suntem la capătul drumului, suntem pe la jumătatea parcursului. Trebuie să continuăm munca și vă pot spune, și sper că discuția noastră va și ajuta astăzi, că nu sunt uh, probleme uh, ușor de rezolvat. Întâi, indicatorii, cât ne putem aștepta din partea lor, uh, ce așteptări realiste trebuie să avem, um, ce costuri suntem uh, pregătiți să plătim pentru a avea un sistem mai bun de indicatori. La ce punct trebuie să spunem atât, uh, acum sunt destul de buni? În ce măsură putem uh, trage concluzii din datele agregate care pot să fie aplicabile la nivel individual, la activități individuale? Cum putem face legătura dintre aceste nivele? Sigur că dacă avem, vrem o soluție universală și ieftină și eficientă, cum o obținem? Avem experiențe bune, dar avem și unele mai puțin bune în, acest, în această privință. Apoi ce putem face pentru uh, a accelera procesul de management al performanțelor? Mm, um, cu problemele uh, managementului comun atunci când Comisia și statele membre conlucrează și uh, noi ne dorim să îmbunătățim procesul de luare de decizii și, și cu, care este proba îmbunătățirii eh, datorită activității noastre. Sigur că dumneavoastră ne puteți ajuta uh, prin acest uh, schimb de opinii constant, iată, și aceasta este o mână de ajutor importantă din partea Parlamentului. Și acum dați-mi voie să trec la punctul pe care vreau să subliniez, pentru că știu că sunteți puțin îngrijorați performanța înseamnă că încercăm cumva să evităm uh, concentrarea pe respectarea condițiilor. Nu, nu e adevărat. De exemplu, rata erorilor în acest uh, cadru bazat pe rezultate. Uh, să spunem că avem, cum este acum, sigur că încercăm ca rata erorilor reziduale să fie un indicator respectat. Să spunem că încă este prea ridicată această rată. Ce facem noi? Avem blocuri de acțiuni pentru mai multă simplificare, pentru controle, uh, controluri adiționale uh, în ce privește costurile și eficiența lor și mai bune analize a, ra, a cauzelor structurale a ratei erorilor în statele membre și uh, acționăm. Trebuie să regândim uh, programele și eventual decizii bugetare luate pe baza evaluării performanțelor să spunem că poate că n-ar trebui să investim prea mult într-un domeniu pentru că nu avem rezultate de calitate înaltă. În ce privește uh, trecerea noastră uh, spre un nou cadru, avem uh, două repere foarte importante pentru noi lucruri care se întâmplă Uh, și au foarte mare importanță. Avem pe 22 septembrie o conferință privitoare la un buget uh, concentrat pe rezultate. Va fi prima de acest gen, dar se va întâmpla în fiecare an și vrem să fie un impuls pentru schimbare. Uh, pentru, pentru schimbare de durată, la care să participe toată lumea și vreau să exprim scuzele mele pentru Comisia de Bugete. Am, dat seama că am creat o problemă, dar a fost singura dată în care am putut obține o sală de mari dimensiuni, dar o sală mai încăpătoare, dar e clar că asta nu se va mai întâmpla la anul și vom găsi un mod să informăm pe toți cei interesați. Deci această dată este vorba de prima conferință care se concentrează în mod logic asupra performanței în sectorul public, ce știm până acum, din teorie, din practică, indicatorii de performanță a bugetului european uh, uh, și ce se va întâmpla în viitor. Uh, ne concentrăm pe rezultate. În mod specific vom vorbi despre rezultate în acțiunea împotriva schimbărilor climatice. Iată vine conferința de la Paris. Toată lumea e interesată, e o conferință la nivel înalt, probabil că vor participa miniștrii naționali, membrii Parlamentului, Curtea de Conturi, comisari, cred că tot, toți comisarii de resort vor fi acolo, Jean-Claude Juncker, uh, Uh, va uh, avea o, o cuvântare la început și apoi vă vom mai uh, trimite detalii și bun, după conferință vom avea de sigur un plan de acțiune mai detaliat pentru noi și cel de doilea reper foarte important e vorba de o componentă structurală a muncii noastre și anume grupul de lucru interinstituțional pentru o bugetare bazată pe performanțe. Vrem să ne concentrăm pe fondul problemelor și sperăm că ă, putem să reușim să acționăm într-o componență lărgită, deși va fi dificil, însă sperăm că vom reuși ca să avem o viziune comună a, a, a ceea ce facem în acest domeniu. Încă n-am reușit să ă, vedem care este compoziția, compoziția acestui grup de lucru instituțional, dar în final v-aș ruga următorul lucru, să ajungem la compromisul necesar uh, pentru ca munca noastră să înceapă cât mai rapid și serios. Avem uh, grupul de lucru la comisie privitor la performanță. Uh, eu are un program de lucru foarte detaliat și structurat și mai, chiar mai impresionat <coughs> angajamentul și calitatea uh, muncii comisarilor mai ales în zonele privitoare la cheltuieli. Vă rog să mă scuzați dacă v-am răpit prea mult timp, dar cred că a fost important să vă prezint structura acțiunii noastre pe viitor și ce filozofie stă la baza ei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, doamnă vicepreședintă, pentru această primă perspectivă asupra muncii dumneavoastră în curs. Ne pare rău că în 2020 nu vom putea fi aici, dar cu siguranță vom găsi uh, moduri de a verifica performanța dumneavoastră. Bun, o să dăm acum cuvântul membrilor. Vă rog frumos, bine ați venit și vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Curtea de conturi se bucură de inițiativa Comisiei de a evolua spre un buget bazat pe performanțe. Este un pas în direcția cea bună, pentru că, așa cum uh, am uh, stipulat în mai multe dintre rapoartele noastre în audit, trebuie să ne concentrăm mai mult pe performanțe. Continuând în același timp să ameliorăm uh, respectarea obligațiilor. Astfel vom contribui la atingerea de rezultate mai bune uh, în bugetul european, ceea ce privește performanța și respectarea. Deci uh, avem binecuvântarea explicită a Curții de Conturi. Mă bucur și dau acum cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Secretariatul a făcut o listă în funcție de dimensiunea grupurilor. Va începe coordonatorul va începe un coordonator de la bugete, apoi unul de la COCOBU, apoi câte doi de la fiecare și după aceea vom da cuvântul fiecărui membru care dorește să intervină pentru un minut. începe Jose Manuel, te rog. Obrigado. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și doamnei vicepreședinte a Comisiei, și tuturor colegilor. Inițiativa Comisiei este una importantă pentru viitor și esențială pentru că fiecare euro din bugetul Uniunii, deci care este din buzunarul contribuabililor, trebuie să fie folosit în mod optim. Contribuabilul uh, trebuie să știe cum se va folosi acel euro. Voi pune câteva întrebări. Ce înseamnă performanță? Ce înseamnă uh, nivelul de respectare obiectivelor. Noi definim cadrul financiar multianual uh, cu o serie de obiective. Obiectivele uh, strategiei UE 2020. Pentru a avea o performanță bună, trebuie să atingem aceste obiective. De multe ori le uităm, de exemplu, obiectivul în ceea ce privește ocuparea, lupta împotriva schimbărilor climatice sau uh, educația, lupta împotriva sărăciei. Iată, acestea sunt obiectivele. Dar ce facem noi? Definim obiective și spunem prevedem un procent din buget pentru atingerea acestor obiective. De exemplu, 1% din, X% din buget pentru a atinge aceste obiective, dar um, așa este imposibil să se atingă aceste obiective. Dacă se atingă aceste obiective, se poate spune că performanța a fost bună. Deci, noul cadru financiar multianual trebuie definit în acest sens. Mi s-a terminat timpul. <laughs> yeah, thanks. I'm sorry. I'm da, îmi pare rău, am o anumită reputație la comisia mea. Aveți doar câte un minut fiecare. Da. Un fraz. Doar o frază, dacă mai permiteți. Este esențial în revizuirea cadrului financiar multianual să se țină cont de performanțe. Avem angajamente, dar avem și o problemă. Plățile arată că nu se poate obține o performanță bună dacă nu prevedem criteriile necesare, de exemplu pentru orizont 2020. Deci nu se poate reforma uh, cadrul financiar multianual pentru că nu s-au făcut toate plățile. Time, uh, speaking time and I hope we have now a good... Dau cuvântul lui uh, domnului Savama acum, de la Comisia Cont. Să vedem uh, care e microfonul corect. Mulțumesc, dragi copreședinți, doamnă comisar, dragi colegi. Nu voi folosi un minut mulțumindu-vă. Voi încerca să mă concentrez pe atitudinea, haideți să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă. Atitudinea pe care a avut-o doamna, președ... doamna comisar de când și-a intrat în funcție. Deci, în urma acestei prezentări, doresc să subliniez tocmai acest lucru. Trebuie să trecem la treabă, trebuie să analizăm indicatorii, haideți să nu-i facem prea complicați, trebuie să ne concentrăm pe datele de la, din statele membre și pe rata de eroare și să vedem ce putem face cu aceasta. Nu cred că e foarte complicat să definim dacă banii sunt bine cheltuiți sau nu. Problema este mulțimea de canale pe care le avem, faptul că sistemul este atât de greoi, ne complică lucrurile și analiza. Deci trebuie să fim curajoși și să ne tăiem drum prin junglă pentru a atinge obiectivele, doar performanța, ce rezultate primim cu banii respectivi. Mulțumesc! Not really a good example. Nu e un exemplu bun de respectarea timpului, spune doamna președinte. Acum un minut are Ines la Sender de la Cont. sí, felicitarle a la... Mulțumesc, vreau să felicit pe doamna comisar pentru această inițiativă care ne este de ajutor. După cum foarte bine a spus domnul Fernandez, pentru că avem un cadru juridic, avem uh, un buget și perspective care trebuie respectate. Totuși, cred că da, e bine să încercăm să îmbunătățim capacitatea de punere în aplicare și uh, astfel să avem o nouă structurare a bugetelor. Până acum uh, nu sunt de acord că asta este o condiție absolută uh, pentru grupul de resurse umane, care s-a născut pentru că tocmai pentru că mm, la Consiliu s-a văzut că nu se poate ca fiecare să extragă uh, de partea lui, să fie o noapte a cuțitelor lungi și nu domnul Schäuble ne ajută să îmbunătățim bugetul. Deci nu accept așa ceva. Trebuie să dăm cetățenilor această explicație și aici vă, voi vă aplaud și vă voi uh, ajuta întotdeauna deci, în ce privește simplificare și comunicare și transmitere de informații. Aici uh, facem, dacă facem bine lucrurile, cetățenii înțeleg mai bine dacă există o mai bună comunicare. și am putea poate să facem o comparație cu uh, bugetele naționale și dacă fiecare euro de la bugetul uh, național l-am putea uh, înmulți așa cum face dumneavoastră ca prin minune, atunci am putea obține rezultate foarte bune. Mulțumesc și acum doamna Gardia Saval, un minut. Mulțumesc că voi trece la esență. Sunt uh, de acord uh, cu lectura făcută, că trebuie într-adevăr să încercăm să îmbunătățim utilizarea bugetelor uh, europene, însă cu două linii roșii sau două avertismente. În primul rând, vorbind de mai bună utilizare a fondurilor europene, și asta mă face să mă gândesc la instrumentele financiare, fondul FACE, care e foarte bun, dar să nu uităm că sunt multe proiecte care din punct de vedere economic nu sunt viabile, dar din punct de vedere social sunt necesare și rentabile. Și atunci aceste proiecte pot fi finanțate doar prin subvenții. Au efect de pârghie, dar uh, nu se, fa- nu, nu, nu se realizează. Și în al doilea rând, pentru că prioritatea uh, cea mai uh, importantă e politică și mi-e teamă că se va spune că iată, cu tare sau cu tare program nu funcționează, le eliminăm. Nu, uh, nu funcționează, dar dacă există o prioritate politică, atunci trebuie îmbunătățit acel program ca să realizăm obiectivul. Iată, totdeauna primează prioritatea politică. Poate că unele programe au mai, mai bune rezultate sau mai bune efect și altele nu, însă totuși sunt și ele necesare. Very good example, thanks. Un exemplu foarte bun, mulțumesc pentru grupul ECR, deci, cine ia cuvântul? Richard, un minut, vă rog. Da, bine, eu nu aveam de gând să vorbesc eu numele grupului, dar profit de ocazie. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această propunere foarte binevenită eh, pe care trebuie să o sprijinim din plin. Trei lucruri pe care trebuie să le spun sunt următoarele. Întâi, foarte pe scurt, ați vorbit despre substanță. Bineînțeles, acesta este un subiect major și trebuie să mai discutăm uh, Uh, mult mai mult despre prioritățile în cheltuirea banilor, uh, priorități, pentru că ne-am plictisit de cadrul învechit și cred că substanța merită mai multă discuție. În legătură cu procedura, într-adevăr, e bine să ne concentrăm pe erori și soluția logică este cea pe care ați identificat-o dumneavoastră și anume să uh, vedem care sunt nivelurile cele mai ridicate de erori și să uh, modificăm programul în funcție de acestea, dar trebuie să găsim echilibrul între controlul programelor, executării programelor și, pe de altă parte, eliminarea barierelor la intrare pentru IMM-uri și așa mai departe. Trebuie să găsim un echilibru. Dacă dorim o rată de eroare zero, trebuie să ne asigurăm că barierele la intrare nu vor fi prea mari. Și uh, întregul proces nu va fi terminat atâta timp cât nu vom, Parlamentul European nu va avea un rol mai important de control. Noi aleși reprezentanții aleși putem um, verifica um, cum au fost folosiți banii, dar nu putem controla deloc performanța, rezultatele și iată, acest lucru lipsește. Mulțumesc, doamnă comisar. Well, from the... Ați luat aproape un minut de la coordonatorul de la, coordinatorul de la cont. Domnul Toiră de la ALDE nu este prezent. Este cineva? Domnul Gerbrandi. Yes, thank you, madam. Mulțumesc, domnule președinte. Elementul principal este, cred, dorim cu adevărat o bugetare bazată pe performanță. Acesta nu este un exercițiu tehnic, este un exercițiu politic. Haideți să fim sinceri, bugetul european este folosit mai repede uh, ca un instrument uh, politic decât ca mijloc de uh, realizarea unei performanțe. Dacă mă uit la raportul anual al Curții de Conturi, se vede clar că acesta este legat de performanțe, nu ia în serios uh, bugetul european, nici statele membre nu o fac. Dar că aud Comisia spunând că uh, bugetul european este unul limitat, dar pe de altă parte citesc raportul special privind industria alimentară, 5,6 miliarde fără valoare adăugată dovedită. Dacă mă uit la măsurile pentru intensificarea economiei rurale, 5 miliarde fără valoare adăugată pentru Europa, iată deja 10 miliarde, adică 20% din PIB-ul Luxemburgului. Nu e puțin. Întrebarea este, din punct de vedere politic, dorim cu adevărat un buget bazat pe performanțe. Eu îl doresc, de aceea am depus un amendament în descărc, procedură de descărcare de gestiune anului trecut și am spus, am adoptat, Parlamentul a adoptat această idee și anume că dorim un grup de lucruri la nivel înalt uh, pentru bugetul bazat pe performanțe. Îmi pare rău că spun lucrurile atât de direct. Eu cred că trebuie să ne dăm seama că trebuie să ne punem această întrebare ă, politică. Dorim cu adevărat buget bazat pe performanțe? Domnul Ali de la Liberali, aveți cuvântul un minut. Comisar Gheorghevă. Mulțumesc. Предприятия действия по отношение на ориентиране към rezultat. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru această nouă inițiativă bugetului bazat pe performanțe. Până azi, principala problemă a fost faptul că bugetul s-a axat prea mult pe absorpția fondurilor. Nu s-a pus suficient accentul pe performanțe. Deci vă felicit pentru această inițiativă. Din anumite motive, indicatorii pentru mm, măsurarea performanței sunt foarte importanți pentru că numai e, acest indicator ne permit să evaluăm uh, rezultatele insuficiente în controlul uh, în control. De asemenea, aceste rezultate sunt foarte importante pentru a obține încrederea opiniei publice. Aceasta este o prioritate a Comisiei Europene și a Parlamentului și inițiativa dumneavoastră este un pas înainte important în acest sens. În ceea ce privește grupul de lucru interinstituțional care a fost creat, voi încheia. Cred că mandatul și obiectivele acestui grup au fost fixate bine, dar sunt îngrijorată de uh, în ceea ce privește frecvența reuniunile acestui grup. Cred că uh, termenul trebuie revizuit. Mulțumesc. Who wishes the floor for the GUE? Și acum dau cuvântul uh, unei colege de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. se, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. E vorba aici de resurse publice, despre modul în care putem servi cel mai bună populație europeană. E vorba de gestionarea unor resurse um, limitate, deci trebuie să definim clar obiectivele. E vorba de ocuparea locurile de muncă decente, lupta împotriva sărăciei, ocuparea, uh, luptele, uh, lupta împotriva inegalităților, dar și egalitatea. IMM-urile trebuie să joace un rol mai important decât cel de simplu figurant. Iată care e abordarea noastră și de aceea um, indicatorii trebuie să permită o mai bună măsurare a rezultatelor. Datele uh, nu sunt uniforme și nu ne permit să avem o imagine corectă a situației actuale, deci situația trebuie ameliorată. Mulțumesc. Thanks for the example. I... Vă mulțumesc. Domnul de Jong nu pare să fie în sală. E cineva de la cont de la GUE? de la Verzi, eh, din Comisia Cont, domnul Șoltes, vă rog. Hvala eh, za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva. Mulțumesc, doamnă președinte. Este important să folosim fondurile europene, să vedem cum au fost eh, utilizate acestea. Pentru a face acest lucru avem nevoie de indicatori care trebuie definiți foarte clar. Nu este suficient să vorbim despre eficacitatea economiei, pentru că este o considerație mult prea generală. Avem nevoie de subindicatori care să um, explice concret ce înseamnă această eficacitate, ce rezultate au fost uh, obținute și pe baza acestor indicatori trebuie să facem controlul și să uh, îi tragem la răspundere pe cei care sunt vinovați de neatingerea rezultatelor respective în ceea ce privește acest indicator. Și se pune problema descărcării de gestiune. Cei care nu respectă obiectivele nu merită descărcarea de gestiune. Mulțumesc! Um, de la Verzi, de la Cocobu, vă rog, domnul Tabardi. Thank you. Mulțumesc. Doresc să răspund la întrebarea. Dorem, dorim buget bazat pe performanțe? Eu da. Dar, doamnă Gheorgheva, vă dau un exemplu scurt. Acum doi ani m-am întâlnit cu un anumit director general pe care nu voi numi și l-am întrebat dacă de-a lungul uh, lungii sale cariere strălucite în instituțiile europene, uh, s-a confruntat cu vreun eșec. A spus, da, de două ori am avut o problemă, n-am cheltuit tot bugetul. Deci, atâta timp cât nu puteți, sau dacă puteți schimba această filozofie, vă urez mult succes, eu vă voi sprijini. De la FDD, domnul Țani, un minut. Și grație. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Eu uh, primesc favorabil această inițiativă pentru că un buget uh, bazat pe performanțe, pe indicatori de performanță concret uh, este absolut necesar uh, pentru a ne facilita munca la Comisia pentru Buget și Comisia pentru Control Bugetar și pentru a fi instrument folosit de statele membre pentru a le clarifica um, prioritățile uh, pentru a le permite să orienteze anumite politici, pentru că, având în vedere abordarea Consiliului față de buget, eu de multe ori am impresia că Consiliul nu are idei foarte clare. Sunt de acord cu întrebarea colegului. Dorim cu adevărat un, un buget bazat pe performanțe? Este o întrebare pe care trebuie să ne punem, pentru că dacă până acum s-a făcut puțin sau aproape nimic acest subiect, poate nu există cu adevărat o voință de a se merge până la capăt. Din câte văd eu aici, aici există această voință și sper că va fi promovată în mod concret nu doar de Parlament, ci și de toate celelalte instituții ale Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Țani, spune doamna președinte. Rapidissimo, ringrazio la uh, vicecomisară. <laughs> Mulțumesc, mulțumesc doamnei comisar pentru prezență, pentru faptul că și-a prezentat planul. După părerea mea, este important să demonstrăm valoarea adăugată a fondurilor europene față de fondurile naționale, pentru că este un uh, subiect deseori menționat de Curtea de Conduri și sunt de acord eh, cu domnul președinte Juncker, care a spus că până azi nu avem Europa, nu avem o Uniune avem doar un buget uh, guvernat de interese. Um, Așa că eu aș dori ca acest buget bazat pe performanțe să ducă și la mai multă transparență în folosirea fondurilor, să se elimine clientelismul care deseori face ca fondurile să fie folosite pentru a se obține voturi. Deci e important ca performanța să meargă în paralel cu transparența, pentru că datorăm cetățenilor uh, aceste lucruri pentru că ei sunt cei care plătesc aceste impozite. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Alio de la ENF. Dorește altcineva cuvântul de la ENF? Nu este cazul. Și nici de la uh, Comisia pentru Bugete nu văd pe nimeni, deci dau cuvântul doamnei vicepreședinte Gheorgheva. Vă rog. Thank you, Madam uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc mult uh, tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Este foarte clar că această dezbatere este necesară și uh, sunt uh, elemente foarte importante pe plan politic, de fond, dar și instituțional. Am să încerc să răspund la toate uh, comentariile sau la toate întrebările care necesită un răspuns. Și am să, întreb, am să încep de la chestiunea uh, atribuțiilor. Avem, într-adevăr, Europa 2020. Acestea sunt obiective pentru noi toți, nu doar pentru instituțiile Uniunii Europene, ci pentru statele membre. Sunt uh, obiective de atins prin programe naționale la care ar trebui să contribuie bugetul Uniunii Europene. Și aici intervine chestiunea atribuțiilor. Bugetul uh, Uniunii Europene e doar 1% din VNB uh, și uh, întrebarea este câtă marjă avem dată fiind uh, dimensiunea bugetului european față de totalitatea resurselor și față de bugetele naționale și prioritățile naționale. Abordarea noastră este una din perspectiva alinierii. Este bugetul nostru aliniat cu prioritățile Europa 2020 uh, sau cu cele 10 priorități ale noii comisii? Alocăm bani pentru ceea ce spunem că trebuie să alocăm și cum măsurăm acest lucru? Și uh, acest subiect e foarte actual în discuțiile noastre cu Curtea de Conturi. Pentru că dacă facem greșeala de a încerca să măsurăm uh, cum duce sau nu duce contribuția aceasta bugetară la uh, atingerea obiectivului șomajului în cifre, s-ar putea să greșim. Dar dacă ne întrebăm dacă ne îndreptăm în direcția cea bună, dacă avem indicatori intermediari pentru a evalua succesul, atunci cred că mergem în direcția cea bună. Și apropo, conferința noastră va începe cu teorie și practică și asta pentru că se fac foarte multe teorii la ora actuală despre ce trebuie făcut, ce poate fi făcut și cred că este o greșeală dacă o luăm pe această cale. Dar domnul Fernandez a spus un lucru foarte bun, uh, Într-adevăr, trebuie să stabilim care sunt prioritățile la care contribuie bugetul și cu cât de mult contribuie. Eu țin foarte mult la cadrul conceptual, informare, comunicare, simplificare și acesta este integrat în abordarea noastră asupra unui buget concentrat pe rezultate. Dacă obținem rezultate, dar nu află nimeni, sau dacă sunt interpretate greșit, atunci înseamnă că nu facem uh, ceea ce trebuie. Și este de asemenea foarte important să spunem ce putem face la nivel european și ce se face la nivel național. Dacă există convergență sau divergență și ce uh, învățăm de aici. De asemenea, țin foarte mult la așa numitele linii roșii, Cred că este întotdeauna important să ne amintim că până la urmă avem ca obiectiv principal o Uniune Europeană puternică, care să fie competitivă în lume, care să fie respectată, inclusiv respectată pentru valorile sale și pentru că uh, reușim să uh, fim o uh, entitate responsabilă social. Asta Așa am fost văzut până acum și trebuie să ne menținem reputația. Dacă spunem că dorim să mărim participarea sectorului uh, privat, dar dacă acest lucru nu creează locuri de muncă pentru cetățeni, dacă acest lucru ar crește profiturile, dar impactul social nu ar fi cel scontat, e clar că ceva ar fi greșit. Deci ținem cont de acest aspect. Aș dori doar să aduc un argument care a apărut în discuție. Într-adevăr, uh, dumneavoastră v-ați referit la acest lucru. Uneori s-ar putea să fim nevoiți să spunem că un program dă o rată de eroare foarte mare, nu oferă beneficii sociale sau economice suficiente și poate că este un program uh, valoros, dar e clar că nu merită ca Uniunea Europeană să îl continue. Poate că e pentru nivelul național sau local poate că nu este uh, competitiv. Și cred că gradul de onestitate cu care ne evaluăm contribuția și plus valoarea ne poate ajuta enorm în această încercare de a obține rezultate. Am să vă dau un exemplu, e o impresie uh, de ieri. Am fost în Bulgaria, în țara mea, ca să inaugurez o centrală de prelucrare a deșeurilor, cea mai mare din acea parte a lumii. Și uh, cred că știți uh, că una din marile probleme este contribuția uh, bugetului european. S-a pus întrebarea de ce nu se finanțează de la nivel național, de ce finanțează nivelul european deșeurile din Sofia, pentru că, până la urmă, Sofia e un oraș destul de dezvoltat față de alte zone din Bulgaria. Și răspunsul este simplu. Contribuția de la bugetul european permite sărirea etapelor. Sofia nu s-a blocat într-un sistem de halde pe care să tot încerce să le amelioreze. A trecut direct la nivelul următor, la o facilitate care respectă toate criteriile sociale, de mediu, de sănătate, ceea ce nu ar fi fost posibil fără uh, participarea finanțării europene. Uh, premierul bulgar a spus-o acum 10 ani, acum 5 ani, aș fi mers la Viena ca să văd uh, o astfel de facilitate și acum pot să vină austrieci în Bulgaria ca să vadă cum e a noastră, că e mai bună noul meu șef de cabinet e austriac, noua mea șefă de cabinet e austriacă și am, i-am prezentat-o premierului și am spus, uite că vin, uite pe cineva de la Viena, dar lăsând gluma la o parte, această plus valoare a săririi etapelor trebuie recunoscută ca o contribuția bugetului. Trebuie să explicăm de ce finanțăm un proiect cu bani europeni și nu cu banii de la bugetul național. Și dacă se poate face mai bine cu banii de la bugetul național, trebuie să recunoaștem și acest lucru. Dar mi se pare foarte interesantă această discuție și anume chiar avem nevoie de un buget axat pe performanță. Au spus-o mulți, da, așa e, avem nevoie, eu aș vrea să răstorn această declarație și să spun că nu avem de ales. Trebuie să încercăm să obținem uh, plus valoare și să măsurăm performanța și rentabilitate. Altfel, oamenii nu ne-ar susține și dacă nu ne susțin, un mare factor de competitivitate pentru Uniune și pentru cetățeni ar fi subminat. Aș vrea să spun lucru care poate că sună uh, nebunește astăzi. Eu aș zice că nici măcar nu trebuie să cerem un buget mai mare pentru bugetul european în anumite domenii. Gândiți-vă la criza refugiaților și la ce ar necesita aceasta. Dacă nu argumentăm pe baza probelor, dacă nu arătăm că noi putem să folosim cel mai bine banii contribuabililor pentru un scop anume, atunci chiar dacă lucrul va fi necesar, nu se va produce. Și deci răspunsul pe care vi-l dau, văd că și luminile se sting și se aprind, cred că e momentul adevărului, iată, se aprinde lumina. Este esențial să acționăm și nu avem timp de pierdut. Mi se pare foarte interesantă chestiunea responsabilității și rolul Parlamentului European. Nu vreau să intru în detalii, cred că este un subiect care trebuie studiat uh, amănunțit. Trebuie să analizăm întregul sistem instituțional. Avem Curtea de Conturi, avem Parlamentul European și comisiile sale, avem uh, responsabilitatea față de propriul buget. Trebuie să vedem cum funcționează toate și uh, Prima întrebare ar fi ce putem face în cadrul instituțional actual mai bine. Dar nu, nu vreau să nu vă răspund, am mai discutat, în orice caz pentru noi mai multă responsabilitate uh, e mai bună. Oamenii consideră că e important ca noi să ne asumăm responsabilitatea și să raportăm ce s-a făcut. Am mai auzit mesajul că uh, punerea accentului pe rezultate reprezintă un mod de a reduce uh, erorile. Am auzit și că pentru cetățeni e foarte important mesajul uh, echității, tratarea inechităților din societăți, ceea ce ar putea să ne slăbească Uniunea. Am ascultat toate aceste mesaje și să știți că atunci când ne structurăm indicatorii de performanță și am lucrat foarte mult la acest subiect și cred că în viitoarele noastre discuții vom ajunge și la acest lucru. Și ce uh, aș susține eu, ce v-aș ruga eu, ar fi uh, să ne gândim în termen nu ar trebui să facem, ci de trebuie să facem să facem treabă. Deci mesajul meu final este să nu ne așteptăm să avem totul pentru toți într-un cadru de indicatori axați pe rezultate. Pentru că atunci ne-am, uh, ne-am pierde. Trebuie să facem exact pe dos, să avem un număr mic de priorități și să vedem cum poate bugetul să contribuie la atingerea lor. M-aș bucura să continuăm discuția și uh, în legătură cu detalii specifice, să luăm un domeniu anume și să vedem în domeniul acela ce s-a schimbat, pentru că am folosit cadrul acesta axat pe rezultate. Și în cele din urmă am folosit rata reziduală de eroare în prezentarea mea. Vreau să subliniez că știu că Curtea de Conturi are propriul său mandat și pentru noi e foarte important să fie măsurată în mod credibil rata reziduală de eroare. Și de ce? Pentru că vrem să încurajăm acțiunile. Acțiunile se reflectă în rata reziduală de eroare. Dacă se întreprind măsuri, rata de eroare scade. Și cred că trebuie să-i stimulăm pe cetățeni să acționeze și pentru mine aceasta este motivația uh, de a ne concentra pe rata reziduală de eroare la comisie în contextul acestei discuții asupra bugetului accept pe rezultate. Vă mulțumesc. Merci, madame. Mulțumim, doamnă comisar. Iată, provocarea ar fi pentru mine să fiu la fel de performant ca doamna Gresle. Sper să uh, reușesc. Am văzut, am notat că sunt opt cereri de luare de cuvânt reamintesc faptul că cei care iau cuvântul uh, trebuie să respecte un timp de vorbire de un minut. Are cuvântul doamna Moody. Mulțumesc, o să încerc să respect timpul. Salut uh, concentrarea pe eficiență și valoarea adăugată, asigurându-ne că utilizăm uh, banii alocați, astfel încât să aducem ceva nou pentru economiile noastre. Însă Eh, apreciez și ce ați eh, spus eh, că trebuie să verificăm în fiecare an utilizarea banilor. M-a bucurat că ați, utilizat, că ați menționat cercetarea și premiul Nobel mi-a stârnit și îngrijorarea când am auzit că e, se, unii se concentrează pe efectul de pâr, pârghie, dar nu trebuie să pierdem din vedere uh, subvenționarea directă. Ați vorbit și despre caracterul uh, transversal și nu știu dacă s-a făcut ceva în legătură cu bugetarea legată de gen și încă ceva. Uh, trebuie să utilizăm uh, toate acestea ca un instrument Bun, cum se, cum se hotărăște că nu s-au obținut rezultate? Cum verificați exact acest lucru, aș dori să știu. Mulțumesc. Domnul Cristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord când uh, aud că trebuie să judecăm uh, pe baza rezultatelor, însă trebuie să uh, vedem pe ce bază facem judecata, să ne punem de acord. Bugetul Uniunii este unul foarte limitat. Însă totuși e mult mai mare ca cel al unor țări ale Uniunii Europene. Deci am dorit să știm din aceste 150 de miliarde câți din acești bani ajung exact la fața locului. Și să nu uităm uh, birocrația. Cât plătim noi? Care este prețul uh, birocrației în Europa? Aș dori un răspuns din partea Comisiei, pentru că am uh, adresat această întrebare orală în scris, mă scuzați, am adresat această întrebare în scris pe data de 8 septembrie am întrebat atunci care este nivelul și care este costul birocrației în Europa. Eu consider că trebuie să subliniem rolul negativ al birocrației, care are un impact însemnat asupra rezultatelor. Mulțumesc, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și Uh, pentru uh, prezentarea indicatorilor legate de performanță, că nu avem de ales, cum a spus, dar întrebarea e cum definim performanța, pe ce bază. Din păcate, un minut nu îmi permite să-mi dau uh, părerea asupra subiectului, fac deci trei observații și poate și o întrebare. În primul rând, dacă performanța constă în a scăpa de hârțogăria cerută de Comisia Europeană și a diminua costurile de gestiune a fondurilor structurale, atunci e foarte bine. Pentru că, din nefericire, uh, văd că alegătorii mei uh, îmi spun uh, referitor la multe asociații de reinserare a șomerilor, ne spun că nu mai cerem fonduri europene pentru că ne costă prea mult birocrația. În al doilea rând, dacă performanța costă în a verifica dacă fondurile se îndreaptă exact în direcția corectă și nu neapărat spre structurile cele mai mari, care au mijloacele de a uh, le gestiona mai bine, ar fi la fel foarte bine. Dar aș avea în final și o întrebare. Dacă se constată uh, o performanță uh, proastă, dar obiectivul este bun, ce facem? Mă, gândesc la șomajul tinerilor. Dacă programul Garanția pentru Tineret nu e performant, ce facem? Le luăm banii sau schimbăm structura? Eu cred că cel de-al doilea răspuns e corect. Monsieur Albrecht. Domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații. În primul rând, doamnă comisar, există, cred eu, un pericol. Că vorbim, vorbim de bugetarea bazată pe performanță, ar fi ceva foarte vag, ăsta e pericolul. Ce anume ne dorim, ce nu ne dorim, e încă neclar. Poate e ceva, un concept golit de conținut. Și nu e doar problema orientării spre rezultate și a controlelor, pentru că nu suntem doar o anexă a Curții de Conturi, noi, Parlamentul European. E vorba despre modul în care se face bugetul. Deci, cum se alcătuiește bugetul? Cum facem asta ținând cont de indicatori, care n-ar trebui să vină după buget, ci împreună cu el. Deci trebuie să schimbăm filozofia alcătuirii bugetului. Nu să ne gândim doar cum să îmbunătățim controlele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vaughan. Mulțumesc. Dacă e să mă refer la uh, ce, ce tocmai spuse de Ian, cred că e bine să îmbunătățim performanța și Curtea de Conturi a spus să, uh, la fel că dorește să uh, schimbe punctul de vedere, nu doar cifre, ci să vedem cum măsurăm performanța pe viitor. Ați avut uh, discuții cu Curtea de Conturi, v-aș întreba, aveți uh, același punct de vedere în ce privește măsurarea performanței și în al doilea rând, uh, grupul de lucru la nivel înalt la care v-ați referit. Se pare că ați spus că dumneavoastră și Comisia sunteți gata să începeți cu acest grup de lucru și întârzierea este la nivelul Parlamentului. Poate ne explicați, dar se pare că, sau ce puțin eu asta, asta am înțeles, că dumneavoastră doriți să începeți munca, dar Parlamentul întârzie lucrurile. Uh, Mulțumesc, domnul Arnold. Mulțumesc, doamnă comisar. Curtea de conturi, sigur, publică rata erorii în diversele secțiuni ale bugetului și asta ne spune uh, exact unde ne aflăm în diferitele secțiuni ale bugetului dar nu se referă la uh, modul cum sunt cheltuiți banii, dacă sunt cheltuiți bine sau nu. Dacă ne mișcăm în direcția asta, cred eu, atunci orice uh, proiect uh, european ar trebui să aibă criterii clare. Deci, iată, e un succes dacă creează nu știu câte locuri de muncă și e un eșec dacă nu. Dar trebuie să avem uh, uh obiective inteligente cu, uh, și, și foarte precis măsurabile. Deci, uh, poate ne poate oferi uh, Curtea de Conturi uh, două cifre, una pentru rata erorii, dar una și pentru rata, una și pentru rata eșecului. Că poate banii sunt cheltuiți bine, dar nu, nu ating obiectivele. Deci ar fi foarte util să avem așa ceva din partea Curții de Conturi, pentru că ar fi mai ușor să vedem ce se întâmplă exact la fața locului și poate să uh, găsim uh, domenii unde banii nu au fost cheltuiți bine, dar nu știm încă la momentul actual. Mulțumesc, domnule Renu. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e o dezbatere foarte interesantă. Sigur, uh, simplificarea, reducerea uh, ratei erorilor, efectul de pârghie, îmbunătățirea performanței, toate, toate bune și frumoase, însă trebuie să știm ce fel de Europa ne dorim. Ne dorim o Europa care, uh, iată, își respectă valorile, valorile universale, după cum a spus doamna Georgieva, o Europa care să aibă o, un bun nivel de trai pentru cetățenii săi, o Europa a progresului social și care să, fi, să fie recunoscută de cetățenii ei. Astea sunt întrebările reale. Sigur, e important ce spune Curța de Conturi, uh, și, uh, dar esențial e ce fel de performanță ne dorim pentru concetățenii noștri. Și 48 secunde. Madame Grasle. Mulțumesc, iar acum doamna Grasle. Mulțumesc. Aș dori să spun că această bugetizare orientată spre performanțe nu trebuie să presupună și mai multă birocrație, dar trebuie să stabilim câteva lucruri. Nu știm, de exemplu, cât de mulți bani Ba nu, știm cât de mulți bani avem pentru integrarea romilor, dar nu știm cât de multe realizăm cu ei, pentru că nu s-a uh, stabilit cât primesc romii, de fapt. La fel este și cu șomajul la tineri. Cheltuim bani, dar nu știm ce se face cu ei, pentru că nu se fac statistici. Cam acestea ar fi primele lacune care trebuie acoperite, înainte să spunem uh, înainte să mergem mai departe, trebuie să spunem ce se realizează în aceste domenii politice importante. Apoi, o mai bună administrare și mai rezultate mai bune. De exemplu, uh, în Italia avem proiecte de 40.000 de euro. Deci, din 9 miliarde de euro, euro uh, Italia a realizat 700.000 de proiecte. Este o cifră pe care nimeni nu o mai poate controla în cadrul programului Orizontul 2020. Dacă mergem mai departe cu proiecte mici, trebuie Uh, să ne străduim să nu creăm o birocrație cu care să nu se mai descurce nimeni dintre participanți. Apoi, indicatorii Avem indicatori de performanță foarte buni și frumoși. Uh, la uh, SAE uh, uh, reprezentanții fac 136 de rapoarte, dar nu mai știu nici ei cât au implementat din fonduri. Trebuie ca toate aceste rapoarte să fie puse cap la cap, Comisia de Control Bugetar se va ocupa de acest lucru și vreau să spun de la bun început că e important să învățăm de aici și să folosim cele învățate și pentru alte domenii. Mulțumesc! Merci. Dernier intervenant. Mulțumesc. Și acum, ca ultim vorbitor, doresc să spun, doamnă vicepreședinte, că sprijin eforturile dumneavoastră și să fac câteva observații. Întâi, performanța din punctul de vedere a statelor membre este să contribuie cât mai puțin la buget și să obțină cât mai mult din el. Și rolul nostru nu e deloc ușor și bugetul arată exact care este situația instituțională a Uniunii Europene. Europa rămâne în mare parte o adunare de egoisme naționale. Așa cum a spus doamna Gresle, cu cât uh, ne ocupăm de dosare mai mici, cu atât uh, există mai multe riscuri de fraudă sau de neînțelegere a lucrurilor și hărțogăria devine mai greoaie. Deci riscăm să dăm o imagine foarte proastă a um, Uniunii Europene pentru că vom cere o serie de documente pentru plăți de 3 4000 de euro cu zero eficacitate. Deci arătăm că Europa este birocratică uh, și absolut insuportabilă. Um, și este cea mai proastă imagine pe care o putem da a Uniunii Europene. Deci, de exemplu, pentru refugiați au prevăzut mai multe credite, dar cu ce eficacitate dacă rămânem în situația instituțională actuală în care statele membre doresc să-și păstreze prerogativele în ceea ce privește primirea migranților? Deci, în anumite cazuri, trebuie să tragem la răspundere șefii de state și acesta este rolul comisiilor noastre bugetare. Și în fine, nu cred că trebuie să confundăm cultura performanței cu cultul indicatorilor. În țara pe care o cunosc cel mai bine, s-a dezvoltat această obsesie a indicatorilor și nu pot să spun că rezultatul obținut uh, pentru reducerea deficitului public sau controlul cheltuielilor publice a fost nemaipomenit. pomenit deci, haideți să avem grijă să nu creăm monștri de hârțogărie, o serie de rapoarte din care să nu tragem consecințe. Însă, inițiativa este cu siguranță um, interesantă, însă trebuie să accelerați calendarul, pentru că dacă spuneți că e util să, con- să controlăm cheltuielile publice, programul nu trebuie să fie pe 5 ani. În următoarele luni trebuie să se facă primele propuneri și să le punem în aplicare rapid. Doamnă Gheorgheva, vă dau cuvântul pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră și pentru intervenția dumneavoastră. Întâi, doresc să vorbesc puțin despre rolul indicatorilor. Mai mulți vorbitori în această a doua rundă au uh, pus întrebări, au exprimat dubii în legătură cu utilizarea indicatorilor și au dreptate. Dacă evoluăm spre un exercițiu mecanic în care aruncăm cu cifre la în dreapta și în stânga, lucrurile nu vor funcționa prea bine din două motive. Întâi pentru că indicatorii au anumite limite. Indicatorii arată doar o imagine parțială a ceea ce facem pentru a atinge un obiectiv. Chiar și într-o lume ideală, dacă avem o problemă legată de șomaj și, bineînțeles, măsurăm rezultatele prin numărul de locuri de muncă create dacă creăm locuri de muncă de proastă calitate și prost plătite sau locuri de muncă care vor dispărea la sfârșitul programului. Ce mai înseamnă această cifră? Deci, cum evaluez calitatea acțiunilor? Aceasta e întrebarea. Și domnul Arciui, cred că uh, a spus foarte bine acest lucru. E nevoie de o schimbare culturală. Trebuie să ne gândim la rezultate, să nu fie un reflex automat deci să nu ne mai gândim doar la ideea de a scăpa de bani. Uh, când uh, acel director general a spus uh, am avut două eșecuri când nu mi-am cheltuit bugetul, poate că a fost un lucru bun că nu și-a cheltuit bugetul, dar nu știm pentru că nu suntem obișnuiți să ne gândim la rezultate. Deci, apoi, să verificăm dacă ne aliniem cu obiectivele, adică um, fondurile sunt cheltuite în direcția identificată în priorități. Sunt lucruri dificile, de exemplu, cum pot indicatorii numerici cu limitele lor să ne ajute să răspundem la această întrebare și răspunsul este în ceea ce a spus dumneavoastră. Trebuie să încurajăm o cultură bazată pe rezultate, pe grija față de banii contribuabililor. Colega mea, Nadia Covino, a spus că e nevoie de un sistem care să nu fie unul mecanic. Deci, nu trebuie să se vâneze performanța și um, cifrele. Trebuie să avem oportunități de a Uh, defini mai bine rezultatele când avem o uh, orientare bazată pe rezultate. Indicatorii au limitele lor, dar e mai bine decât să nu știm deloc ce dorim să obținem. Dau deseori acest exemplu. Putem construi un drum perfect, cu zero erori, dar care să nu meargă nicăieri oare banii au fost folosiți 100% bine sau 100% prost? Eu cred că 100% prost. Deci, pentru a depăși un astfel de risc, trebuie să avem o mentalitate bazată pe rezultate. Am uh, auzit ceea ce ați spus și anume că um, capacitatea de a mobiliza fonduri nu trebuie să fie singurul nostru obiectiv, da, dar trebuie să mobilizăm investițiile private acum când uh, acestea sunt puține din cauza riscurilor. Acesta este un obiectiv bun de urmărit, dar nu singurul. Facem bugetare bazată pe gen, da, mai mult în programele umanitare, de exemplu, sau în politica externă în general. Dar um, se regăsește din ce în ce mai mult și în uh, fondurile cheltuite în Uniunea Europeană. De exemplu, când creăm locuri de muncă, în ce măsură femeile sunt integrate astfel pe piața muncii, dacă creăm condițiile uh, pentru ca ele să aibă acces la aceste locuri de muncă. Dar, bineînțeles, rezultatele sunt insuficiente. Ținem cont de costul uh, absorpției, um, un, un element menționat de domnul Albrecht. În prezentarea mea inițială am vorbit mult despre indicatori și cum putem să evaluăm cel mai bine costurile și beneficiile atunci când introducem indicatorii. Bineînțeles, nu va fi ușor. Colaborăm cu Curtea de Conturi, avem un proiect uh, și ne bucurăm de faptul că Curtea de Conturi participă la acest grup interinstituțional. Bineînțeles, ne aflăm într-un moment de răscruce. Curtea de Conturi și Comisia trebuie să aibă obiective comune. Ar fi foarte rău dacă Curtea de Conturi dezvoltă o metodologie și Comisia alta. Trebuie să, găti, să reușim să reunim cei mai buni experți care să lucreze împreună, iau independența lor, noi avem obiectivele noastre, obligațiile noastre, dar trebuie să mergem într-o direcție comună. Și mă bucur că putem coopera cu Curtea de Conturi. N-am spus că grupul la nivel mult, munca grupului la nivel înalt va fi încetinită din cauza acestui nou aspect. Grupul la nivel înalt are propriul calendar, eu fac parte din el și vom obține rezultate. Doresc doar să spun și Mario Monti este de acord cu mine că grupul la nivel înalt are șanse mai mari de reușită în a schimba modul în care obținem venituri pentru buget, dacă în același timp crește încrederea în calitatea modului în care cheltuim bugetul. Și, deci, sunt două uh, eforturi diferite, dar uh, care au o importanță unul pentru celălalt. Și voi încheia cu ceea ce s-a spus la început, și anume că trebuie să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă. Mulțumesc! Merci, madame. Alors, nous avons bien compris. Vă mulțumesc. Am înțeles că pentru a accelera ritmul lucrărilor grupului la nivel înalt uh, privind resursele proprii trebuie să avansăm rapid, deci altfel spus, dacă mergem foarte rapid, poate și domnul Monti va găsi argumente pentru a ajunge mai repede la un rezultat în activitatea grupului. Iată, sunt lucruri promițătoare. Eu oricum cred că eficacitatea și controlul cheltuielilor publice printr-o relație de încredere permanentă între Comisia de Control Bugetar și Comisia pentru Bugete este esențială. Vă mulțumesc, doamnă comisar. la réunion des coordinateurs. Ședința coordonatorilor um, Comisiei pentru Bugete va începe peste 5 minute la 10.40. Da.